Dragi colege, dragi colegi, cu siguranță că la un moment dat veți vrea să mergeți și acasă în seara asta, de aceea permiteți-vă să vă urez bun venit la reuniunea noastră a Comisiei Cont. Ordinea de zi va parvenită, mi s-au comunicat câteva modificări, nu mi s-au comunicat modificări, de aceea se consideră acceptate. Uh, Um, fac trimitere și la regimul lingvistic și vă anunț și că se transmite pe internet ședința noastră. Vreau să trecem acum la ordinea de zi, punctul 3, negocierile în trialog pe buget și ar fi foarte util dacă ar fi prezent și raportorul Richard Ashworth. Întrebarea este dacă am putea anticipa punctul 4, e prezent colegul Von. E o idee bună, se spune din sală. Atunci, uh, iată, vom discuta punctul 4. Derek, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. This, of course, isn't... the... Sigur că nu e vorba de primul schimb de opinie pe care îl avem în legătură cu garanția pentru tineret, am mai avut un schimb de opinii și am avut o discuție îndelungată și rodnică. Astăzi va fi a doua, cea a doua ocazie de a avea un schimb de opinii, pentru că este un subiect important și uh, de la următoarea, de la, mă scuzați, ultima discuție și până acum am elaborat raportul, am avut apoi 79 de amendamente care au fost depuse de către diversi colegi uh, la acest amendament și uh, acum uh, încerc să găsesc o posibilitate de a ajunge la amendamente de compromis pentru a îngloba cele 79 de amendamente. Pe 25 septembrie va avea loc votul. În ce privește aceste amendamente, despre care vorbeam. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente, mai ales uh, Sanchez Neira. Nu știu dacă e aici, dar oricum uh, mi-a plăcut foarte mult amendamentul său 17, care aduce la zi unele dintre uh, cifrele privitoare la mm, rata șomajului tinerilor în întreaga Uniune Europeană și, de asemenea, cifre uh, în ce privește numărul de tineri care au luat parte la programul de garanție pentru tineret. Amendamentele sunt binevenite, dar vreau să subliniez mai ales pe acesta. Cred că este extrem de util. La citirea amendamentelor depuse de colegi, cred că o majoritate dintre aceștia își doresc, uh, că își doresc finanțare suplimentară pentru acest program Mulți colegi au și spus că guvernele naționale trebuie să aloce uh, bani de la nivel național pentru a combate șomajul tinerilor în uh, statele membre. Și un alt punct important uh, subliniat de membri e că se recunoaște faptul că programul Garanție pentru Drept a demarat foarte lent din diverse motive, totuși s-au făcut progrese și acum cifrele reflectă acest aspect, însă sigur că mai sunt multe de făcut, mult mai multe mai ales colegii au subliniat la amendamente că în întreaga Uniune Europeană <clears throat> toți trebuie să aibă acces la acest program. Sigur că sunt încă mulți tineri care nu uh, pot fi integrați în acest program și trebuie să încurajăm integrarea acestora. Mai sunt uh, alte amendamente uh, Eh, privitoare la ceea ce înseamnă calitatea, când am avut eh, un schimb de opinie anterior și subsemnatul, dar și alții au spus că e foarte bine să existe asemenea programe pentru tineret, dar trebuie să ne asigurăm că eh, aceste programe sunt unele de calitate în Regatul Unit, de exemplu, prea adesea uh, programele pentru uh, ocuparea tineretului nu erau de calitate, nu era vorba de adevărate locuri, locuri de muncă, era vorba de muncă, de făcut cafea și uh, copii Xerox. Deci, uh, încă nu există această garantare a calității, deci trebuie să fie o ofertă de calitate. Uh, la anteriorul schimb de opinii, uh, s-a dezbătut în legătură cu nevoia unei oferte de calitate și modului de a defini ce înseamnă, ce anume înseamnă ofertă de calitate. Cam asta a fost uh, uh principala mm, temă schimbului de opinie anterior. Iar acum în text avem o sugestie în legătură cu o posibilă definiție. Formularea este că să se țină cont de cadrul uh, european de calitate pentru ucenicii și mm, declarația comună a partenerilor sociale europeni în documentul înspre o viziune comună a programelor de ucenicie și asta poate fi baza unei definiții. Uh, și eu și alți colegi, Eider și cu alții, am uh, depus amendamente în legătură cu ofertele de calitate cred că ar fi o ocazie ca noi să căutăm un amendament de compromis, pentru că o serie întreagă de amendamente merg în acest sens. Deci definirea unei oferte de calitate. Alți uh, colegi au uh, depus amendamente care dau vina pe anumite state membre în ce privește faptul că nu au pus în aplicare rapid sau cum se cuvine acest program pentru tineret. În uh, Comisia pentru Control Bugetar am avut discuții nenumărate uh, Ehm, dacă e cazul să dăm vina pe unii și pe alții, mm, mie nu-mi prea convine să facem asta pentru că eu consider că trebuie să ne concentrăm mai degrabă pe problemele de natură sistemică și nu neapărat să mm, dăm vina pe anumite state membre. Dar, în fine, poate discutăm și în seara asta și cu alte ocazii. Deci, în final, doamnă președinte, mai spun că vom avea o reuniune tehnică pe 18 septembrie ca să discutăm amendamentele de compromis pe care le-am menționat și sigur că la un anumit moment uh, voi avea o discuție cu raportorii din umbră în legătură cu aceste amendamente și în legătură cu compromisurile. Cred că domnul Sala Franca a sosit. Uh, sau a sosit. Uh, deci a spus că um, salut amendamentul 17 de de domnia sa, mulțumesc pentru efortul și cu asta am încheiat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Văd că nu dorește nimeni să intervină. Iată că am finalizat acest punct de pe ordinea de zi. Vom vota pe 25 septembrie la Bruxelles. Acum permiteți-mi să revenim la punctul 3 de pe ordinea de zi. Doresc să salut și membrii Comisiei pentru Buget pentru a dezbate uh, raportul cu privire la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Au existat uh, două triloguri în săptămâna aceasta urmează al treilea. Eu sunt raportoare pentru Comisia de Control Bugetar. Cred că suntem de acord, uh, că ne dorim să facem progrese rapide în negocieri. Există un coraportor și din partea Comisiei Cont. Richard, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumim uh, cu raportorilor O să vă spun că am avut până acum uh, două întâlniri de trilog cu Consiliul și Comisia, începând pe 29 august și cea de-a doua pe 30. Am discutat regulamentul financiar și încă de la început am spus că trebuie să facem cât mai multe progrese posibile ca să identificăm uh, aspectele problematice. Trebuie să spun uh, tot de la început că ideea originală era să completăm această legislație în cursul toamnei, de preferat la sfârșitul până la sfârșitul octombrie, dar vă pot spune că după două reuniuni Uh, am analizat 60 de articole, iată documentul, e voluminos, vorbim de 280 de articole care mai trebuie uh, examinate și sperăm să mai examinăm încă 40 uh, miercuri, însă sper că înțelegeți că e un volum uriaș de muncă și vreau să-mi exprim recunoștința la adresa staffului și co-raportoarei, Inge Gresle mai ales, care a făcut o treabă extraordinară și sunt uh, o serie întreagă de chestiuni unde suntem în acord cu celelalte instituții, foarte bine, mai sunt alte puncte în care avem uh, și elemente de um, formulare uh, în legătură cu care încă n-am ajuns la un acord, dar pe de altă parte sunt și probleme majore mm, care au apărut deja și acolo nu avem niciun acord între Parlament, Consiliu și Comisie mai ales uh, problemele sunt cu Consiliul și uh, am întârziat discutarea lor, vrem să revenim uh, la o discuție pe fond asupra acestora ulterior și cred că încă de la început sunt două puncte la care vreau să mă refer. În primul rând că nu ne convine calendarul acestui exercițiu. Cred că întotdeauna am spus foarte clar că noi suntem ambițioși și vrem să terminăm la timp și mm, nu știu dacă vom reuși. Oricum, ambiția noastră există. În al doilea rând, nu ne prea convine nici faptul că mm, reacția sau acțiunea din partea comisiei mm, cu furnizarea de informații în legătură cu o notă, acord, comentarii în legătură cu ce a fost convenit sau nu, nu prea există. Deci să sperăm măcar că ne vom alinia poziția atunci când vom uh, reanaliza aceste elemente și să facem uh, oricum uh, mai multe progrese pe viitor. Între timp, Sigur că noi menținem informația raportorii din umbră, ne-am întâlnit și în seara asta, am discutat câteva elemente. Cred că mm, aș spune că mai sunt multe de făcut, în ciuda faptului că am, uh, uh, am făcut treabă bună până acum, dar și vom face efortul să terminăm această treabă în decursul acestui an. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mai completez că numărul de chestiuni rămase în discuție este mai mare decât cele asupra cărora am reușit să convenim. și mă adresez acum și reprezentanților Comisiei și a statelor membre. Ar fi bine dacă lucrările pregătitoare pentru a putea finaliza și punctele rămase în discuție să meargă mai departe cât se poate de rapid. În următorul trio continuăm cu articolul 61 până în octombrie, mai avem alte trei, dar, dar punctele uh, în ceea ce privește transferurile, uh, termenele, sumele reportate sunt uh, încă foarte contencioase. Deci, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 27 până la 30, 31 la 34, 35, 36, 39, 42, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 60 și 61 sunt articolele pe care mai negociem. Asta doar uh, ca să vă faceți uh, o idee despre ce ne mai așteaptă. Mai avem un pic de drum de parcurs. Există um, întrebări din partea colegilor sau intervenții? Văd că nu este cazul. Atunci Vă propun mm, să continuăm. Acum, chestiunea e următoare. Anunțasem voturile la 20.15, dar putem vota imediat uh, dacă sunteți în măsură, întreb grupurile politice, dacă suntem pregătiți să și votăm raportul Eurojust. Este vorba de punctul 5 de pe ordinea de zi. Punctul 4 deja l-am tratat. V-aș ruga să vă folosiți uh, cartelele de vot electronic. Avem un uh, aviz pentru Comisia pentru afaceri interne. Avem 130 de amendamente și Începem cu amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 e acoperit, 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica? 46. S-a închis votul și se adoptă. Ba nu, se respinge. Cer scuze, spune președinta. N-am văzut bine. Scuze, încă o dată. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 într-un singur vot cu amendament oral. Văd că nu există obiecții împotriva amendamentului oral. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Astfel sunt acoperite și 51 și 5-3 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 54 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri respins. 56 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri. Putem verifica numărul 3. S-a închis verificarea, se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri respins. 58 pentru, împotriva abțineri respins. 59 pentru, împotriva abțineri respins. 60 pentru, împotriva abțineri respins. 61 pentru, împotriva abțineri respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 Trebuie să-l votăm? cu vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 67 pe două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 79 până la 86 le putem vota în bloc pentru, împotrivă, abțineri respinse. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 e caduc, 88 pentru, împotrivă, abțineri respins. 89 până la 96 e un singur vot pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12. E caduc sau nu? Nu. Deci 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ba, nu, îmi cer scuze, spune președinta, 12 era caduc, 97 e acoperit, deci 98 pentru, împotriva abțineri respins. 99 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri respins, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 102 și 103 sunt modificări lingvistice, 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 105 pentru, împotriva abțineri respins, 106 pentru, împotriva abțineri respins, 107 pentru, împotriva abțineri se adoptă 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă 110, 111 și 112, un singur vot pentru, împotriva abțineri respinse 113 pentru, împotriva abțineri respins 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva. Putem verifica 115. Verificăm așadar. S-a finalizat votul, respins 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abține, respins. 22 pentru, împotrivă, abține, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abține, respins. 26 respins. 26 pentru, împotrivă, abține, respins. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri respins. 29 pentru, împotriva abțineri respins. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri respins. 32 pentru, împotriva abțineri respins. 33 pentru, împotriva abțineri respins. 34 pentru, împotriva abțineri respins. 35 pentru, Împotrivă. Verificăm 35. S-a închis votul. Respins 36 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 37 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 38 pentru. Împotriva abțineri respins 39 pentru împotrivă, abține, respins. 40 pentru, împotrivă, abține, respins. 41 pentru, împotrivă, abține, respins. Ajungem astfel la votul final pe întregul aviz. S-a deschis votul. Nu e vot secret. Nu? Mai exersăm. Deci vă rog încă o dată să votați. Mai e o cartelă în plus. 15 la 1, deci 15 pentru un vot împotrivă. Se adoptă și vă mulțumesc foarte mult. Pentru ca toată lumea să înțeleagă ce am făcut, de fapt, acum. E foarte important că votul a reușit așa cum a reușit, pentru că în uh, modelarea aplicării legii la nivel UE avem două opțiuni. Fie ne bazăm pe statele membre ca până acum sau să mergem pe partea de cooperare. Noi uh, aici am ales a doua parte, Comisia pentru Afaceri Interne, reprezentată de domnul De Jong, a mers pe cealaltă cale. Eu mă bucur că am optat pentru soluția noastră. Am și vorbit cu mm, un raportor uh, și sperăm că opțiunea noastră, unde și Comisia are un rol important de jucat, în condițiile în care Comisia Libe a eliminat rolul acesteia, să Revin în prim plan. De aceea cred că a fost un vot important astăzi. Am vrut doar să vă explic care sunt liniile majore de conflict pentru a le înțelege mai bine. Eu cred că dacă procurorul european uh, nici uh, ordine de zi nu vede, dacă nici măcar uh, o dată pe lună uh, nu se poate întâlni cu șeful Eurojust, pentru că aceste chestiuni au fost eliminate în raportul LIBE. Mă întreb atunci cum să meargă mai departe cooperarea europeană în acest domeniu dificil. De aceea am revenit uh, cu anumite amendamente și sperăm că și Comisia LIBE își va modifica părerea. Am vorbit cu raportorul, ar fi important pentru că altfel Uh, nu avem cum să ajungem la niciun fel de cooperare europeană. Comisia pentru Control Bugetar uh, se bazează pe cooperarea europeană dacă restul nu a funcționat până acum. Acum mai sunt 30 de minute până va veni domnul comisar Han și în aceste condiții am putea trece direct la raportul colegului Bart Vă dau cuvântul, așadar, dacă sunteți pregătiți. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că ar trebui să fie destul de simplu. Știm deja care este cadrul. Am uh, amânat în aprilie această descărcare și e un lucru care se tot întâmplă, a devenit o tradiție. În plus, mai există un element de context pe care trebuie să-l uh, luăm în considerare. Faptul că atât președintea Comisiei noastre cât și subsenatul au uh, ținut legătura cu Consiliul care ne-a invitat să facem o prezentare pentru a stabili, pentru a redacta un document fără caracter obligatoriu, în ideea de a crea o îmbunătățire între relațiile dintre Consiliu și Parlament pe problema descărcării. Este evident că Parlamentul răspunde pentru acordarea acestei descărcări, iar Consiliul își exprimă o părere, oferă un aviz. Problema este că schimbul de informații nu este eficient și nu primim răspunsuri la întrebări și asta se întâmplă de ani de zile, spre deosebire de situația cu celelalte instituții. Prin urmare, în urma descărcării din aprilie, urmată de votul din plenară, eu m-am pus la treabă împreună cu ceilalți raportori din umbră și un sprijin excelent al secretariatului. Trebuie să subliniez acest lucru. Ne-am pus așadar la treabă pentru a veni cu o propunere, un document uh, fără caracter obligatoriu, care să clarifice situația în relația cu Consiliul. Nu a fost atât de complicat. Am uh, avut trei reuniuni, un dialog deschis, constructiv, și am reușit să încropim un text cu sprijinul tuturor grupurilor, text care să reprezintă baza unui acord. De asemenea, textul a fost transmis și coordonatorilor din această comisie. Momentan, așadar, avem un, o propunere de text. Etapa următoare și aș adresa acest lucru sub formă de cerere către coordonatorii celorlalte grupuri este ca acest text să fie prezentat de Comisia pentru Bugete și să fie transmis apoi conferinței uh, președinților șefilor de grupuri. Aș, ruga, aș dori să-i rog pe coordonatori să își uh, preseze liderii de grup pentru ca documentul să primească undă verde cât se poate de repede, de dorit până la sfârșitul lunii, asta ar fi ideal. Dacă s-ar ajunge la un acord în cadrul conferinței președinților, acesta ar putea fi apoi transmis oficial Consiliului. Între timp, Borg și cu mine adică președinta și raportorul, vom continua să ne reprezentăm uh, instituția, urmând ca apoi să mergem mai departe la Coreper și să sperăm că astfel vom pune capăt acestor ani nesfârșiți de conflict în relația cu Consiliul, asigurând astfel o, un cadru mai solid pentru relația dintre aceste două instituții mature de altfel. După cum am uh, spus, uh, am vrut să vă spun acest lucru înainte de a depune al doilea raport. Uh, tot ce spun eu acum este încă cu titlu provizoriu deci nu, suntem, nu sunt încă în uh, măsură să vă solicit acordarea descărcării pentru Consiliu. Al doilea proiect de raport lasă problema în aer vis-a-vis -vis de acordarea sau neacordarea descărcării. Însă, ideea este că dacă documentul uh, fără caracter obligatoriu ar fi adoptat de Consiliu, uh, noua procedură va începe începând cu descărcarea de anul viitor. În unele aliniate din text am făcut referire la aspectele mai specifice pe care le vom folosi pentru a demonstra Consiliului, pe de o parte, că apreciem uh, dorința lor de a îmbunătăți schimbul de informații, iar dar pe de altă parte regretăm că în procedura actuală de descărcare pentru anul 2015 mai sunt niște aspecte problematice. Nu vreau să intri în detalii, uh, ați citit sau veți citi și dumneavoastră uh, textul, dar o să citez câteva puncte. Aliniatul 6 din al doilea raport face referire la o îmbunătățire pe care am realizat-o deja în relația cu uh, Consiliul pentru prima oară. Consiliul a furnizat rapoartele anuale de activitate Parlamentului, deci acesta este un semn de progres. Se face referire și la raportul despre care v-am vorbit inițial Adică ideea noastră de a transmite textul conferinței președinților, aceasta este cuprins în aliniatul 7, iar apoi în aliniatul 11, transmite uh, un mesaj pozitiv în prima sa parte adică noile orientări ale Consiliului au fost publicate în 2015, dar acest lucru trebuie continuat cu acțiuni practice. Partea a doua, astfel, este mai puțin uh, pozitivă. Ne exprimăm regretul privind faptul că normele Consiliului vis-a-vis -vis de denunțare nu sunt nici acum disponibile pentru public. Structura este aceeași și pentru aliniatul al 12-lea, unde regretăm că în Consiliu nu s-a înscris în încă un, în, Consiliul nu s-a înscris încă în registrul de transparență. Alineatul 13 invită din nou Consiliul să elaboreze orientări anticorupție detaliate și politici independente în cadrul structurilor sale. Aliniatul 18 face din nou referire la faptul că regretăm în continuare refuzul Consiliului de a răspunde la întrebările Parlamentului. Prin urmare, după cum spuneam, dacă Consiliul este în măsură să valideze acest document fără caracter oficial în cadrul Coreper, am înregistrat un pas major înainte, apropiindu-ne cu un pas în plus de o relație mai matură în relațiile dintre Consiliu și Parlament în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Sper așadar că acest exercițiu să fie unul reușit Ines Ela Sender, o eurodeputată cu experiență, a fost implicată de mulți ani în acest uh, proces și știe că aceste rapoarte sunt foarte dificil de parcurs, dar dacă vom reuși, uh, ele se vor îmbunătăți semnificativ. Mulțumesc frumos, aceasta a fost prezentarea mea. Mulțumesc foarte mult pentru eforturile depuse și pentru că perseverați. Noi am transmis această scrisoare către conferința președinților astăzi. Vom vedea care sunt ecourile. Am două intervenții. Mai întâi domnul Stihovci și apoi doamna Iala Zender. Mulțumesc. Uh, mulțumesc și raportorului pentru prezentarea excelentă a acestui dosar. Sunt convins că am înregistrat progrese în acest domeniu și mă bucur că după trei ani în Parlamentul European, pot să spun că relațiile nostru, noastre cu Consiliul erau foarte rele în trecut, dar acum se înregistrează progrese. Alinatele 7 și 11 sunt un progres, cred eu, dar până nu ajungem la un acord specific și concret, nu avem de ce să ne bucurăm prea mult. În numele PP-ului, eu nu sprijin nicio descărcare pentru această instituție dacă nu este transparentă. Trebuie să fie transparentă. În ceea ce privește uh, denunțătorii, avem nevoie de reguli clare. Știm că sunt probleme cu noua clădire construită, s-a uh, crescut de câteva ori bugetul, chiar și Inge a încercat de mai multe ori să afle care este adevăratul cost al acestei clădiri și al întregilor, întregilor echipamente și toate costurile suplimentare care s-au tot adăugat la sumă și nu am primit încă niciun răspuns. Cred că trebuie să facem, să, să reușim să comunicăm cu Consiliul pe aceste chestiuni importante, să-l facem să comunice cu noi articolele privind scandal, uh, de scandal privind Uniunea Europeană se referă întotdeauna la clădiri, clădirea Consiliului European, printre altele, și trebuie să putem explica votanților care este costul Uniunii Europene. Aceasta am vrut să mai adaug la ce s-a spus deja. Mulțumesc. Mulțumesc acum, doamna Alexander. Mulțumesc, doamna președintă. Să mulțumesc și eu uh, colegului Stas pentru toată munca și eforturile făcute în calitate de raportor pentru acest dosar, care e într-adevăr întotdeauna unul complex în fiecare an, pentru că noi nu dorim să ne pierdem din atribuții și din capacități și întotdeauna sunt dificile negocierile dincolo de faptul că, mă rog, și de cealaltă parte pot avea persoane să ai, care au anumite interese, dar una e să ai anumit uh, interes și alta e ca Consiliul să dea unde verde uh, doar când trebuie să confirme bugetul. Rămâne încă suspens uh, decizia de a da sau nu descărcarea, de aceea vreau să Întreb raportorul dacă ne poate spune mai clar dacă din punctul său de vedere consideră că Consiliul a ajuns la situația la care să se poate acorda uh, descărcarea în următorul an, că de asta e vorba. Să încercăm să schimbăm lucrurile. Adică să vedem dacă și de partea cealaltă există bunăvoință. Mm, am avut bunăvoință din partea secretarului general care a fost uh, la acea vreme responsabilul delegației, s-a răspuns la acea dată la întrebări uh, de-a lungul întregului an, deci cu toată bunăvoința până la urmă ce vrea să întrebe domnul Stasie dacă domnia sa personal și ținem cont de cadrul în care lucrăm noi, cadrul care s-a schimbat nu că nu face domnul stat și componența comisiei s-a schimbat. Deci dacă domnia sa consideră că pe baza muncii sale putem uh, să avem o indicație clară, să votăm în favoarea acordării descărcării de gestiune pentru Consiliul. Asta aș vrea să știu, să știm clar în acest moment. Sigur, toți ne dorim îmbunătățiri cu uh, bunăvoință și unele lucruri nu au fost acceptate, deci după cum spun, a schimbat situația nu neapărat raportul dintre Consiliu și Parlament, ci raportul de forță din această comisie. Asta vreau eu ca domnul stat să ne confirme. Ca să încerc să înțeleg ce se va întâmpla la final, că dacă nu intrăm cu toți într-o stare de frustrare care nu va duce decât la a crea mai multe probleme, în loc să îmbunătățească situația instituțiilor. Mulțumesc! Yeah, so, um... Chestiunea recunoașterii bunei um, voințe este așa lăsată până la urmă la voia întâmplării, nu? Domnul Steas pe final. Denk dat de enige concrete... Da, mulțumesc, doamnă președintă. Cred că o să încerc să răspund întrebării pe care mi-a adresat-o Ines am o datorie care mă obligă să fac asta, fiindcă am citit că este numărul șapte pe lista personajelor influente din Parlamentul European. Răspunsul la întrebare este clar. Bunăvoința nu este suficientă. Bunăvoința nu ne duce nicăieri. Am fost creativi, am făcut tot ce am putut am depus acest document. Mă bucur să văd că el merge la uh, conferința, conferința președinților. E momentul să accelerăm lucrurile, să rugăm șefii de grupuri să fie cât mai expeditivi în tratarea acestui dosar pentru a spune Consiliului, iată, aceasta este poziția Parlamentului privind descărcarea și privind chestiunile fundamentale care stau la baza colaborării noastre. Aș vrea să organizez o reuniune uh, informală cu președintele Comisiei de Control Bugetar pentru a vedea care este dispoziția la nivelul Secretariatului General al Consiliului. Este oare aceasta o cale pe care Consiliul vrea să o adopte sau nu? Pentru că deocamdată nu știm și trebuie să evaluăm puțin lucrurile. În uh, baza informațiilor pe care le avem deja, în ceea ce privește descărcarea pe 2015 în sine, eu, Ines, cred că trebuie să ne păstrăm poziția, adică să facem exact ce am făcut în următorii, ultimii șapte ani. Să spunem că nu avem suficiente informații pentru a acorda descărcarea de gestiune. Deci chiar dacă Consiliul ar adopta ideea de a transmite documentul către Coreper, pentru asta nu e suficient pentru a acorda descărcarea pe 2015, pentru că în ceea ce privește această descărcare de gestiune nu am primit informațiile pe care le-am solicitat. Și poate că astfel s-a creat o portiță prin care cel care se va ocupa de descărcarea de gestiune pe 2016 va putea să lucreze într-un alt context, să transmită întrebări scrise la care să primească răspuns, să, aibă, uh, să facă parte, să ia parte la un schimb eficient de informații, așa cum se întâmplă cu agențiile, cu uh, comisia sau cu orice altă instituție, adică procedura standard care se aplică și celorlalte instituții și care până acum nu s-a aplicat Consiliului. Uh, descărcarea de gestiune a fost uh, programată pentru vot în uh, a doua plenară din octombrie, ceea ce ne lasă puțin spațiu de manevră și atunci dacă lucrurile merg în direcția corectă, uh, dacă se dorește modificarea sau adăugarea unui, unui aliniat pentru a da o notă mai pozitivă textului, acest lucru se poate face. Dar, ca să fiu cât se poate de clar deocamdată și fără să înflorez lucrurile, momentan nu putem acorda descărcarea de gestiune. Mulțumesc foarte mult. Iată că am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi și ajungem, iată, la punctul 6 de pe ordinea de zi și el salut uh, pe domnul comisar Han, comisar pentru politica europeană de vecinătate. Bun venit! Schimbul de opinii despre asta se referă la politica europeană de vecinătate și în special la fluxurile financiare în această politică. Aici uh, îl vom implica și pe um, colegul nostru Țeler, care este raportor pe această temă. Noi ne-am ocupat în cursul acestui an cu ajutoarele pentru vecinătate. Am fost în uh, Liban, în Albania, în Turcia și am dorit să vă întrebăm uh, care este situație. Am, văz, am um, parcurs rapoartele ambasadorilor și am constatat că ambasadori în domeniul lor de aplicabilitate încă nu raportează la fel ca, în, ca rapoartele din domeniul ajutorului pentru dezvoltare. Ne bucurăm că sunteți aici. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Staful meu în cooperare cu mine au pregătit un discurs uh, care este în limba engleză și înainte să mă apuc să traduc, permiteți-mi totuși să uh, vorbesc acum în engleză, iar ulterior putem continua dezbaterea și în germană, dacă se dorește, sau în engleză. Dar, în orice caz, aș dori să vă mulțumesc uh, în prealabil pentru interesul dumneavoastră față de acest subiect este mare lucru să vă deplasați la fața locului pentru a vă face o idee despre activitățile de la fața locului. Am uh, lucrat foarte mult pentru a stabili această dată uh, în care se pot participa lucrurile ne-a fost posibil mai devreme, deși colaborez cu multă plăcere cu Comisia pentru Control Bugetar, pentru că aș dori să avem o bună comunicare, bună cooperare pentru a vă putea arăta și care sunt prioritățile noastre, unde apar dificultățile în utilizarea fondurilor Ceea ce ne ghidează pe noi uh, până la urmă este că de eficace este utilizarea resurselor. Este o um, întrebare justificată care se pune aici în comisia dumneavoastră și care sper că interesează și pe alții și despre care um, mi-ar face plăcere să dezbat intens cu dumneavoastră astăzi. Și sigur că e important să ne înțelegem reciproc că um, Eh, interesele dumneavoastră, dar și modalitățile noastre de abordare, să vedem unde sunt puncte de întâlnire și uh, pentru a putea recunoaște dificultățile și anumite delimitări. Înțeleg că astăzi, eh, deși încă n-am început procedura de descărcare, putem anticipa anumite chestiuni și pentru a nu mă repeta și pentru a avea o despatere destul de conciță, permiteți-mi să trec acum la limba engleză pentru a vă transmite mesajul pe care ni l-am propus. Uh, după care sper că vom uh, putea avea o dezbatere așa cum ați uh, spus și dumneavoastră, doamnă președinte. Deci gândindu-ne întotdeauna la context, ar fi util să avem o imagine a politicilor noastre și priorităților noastre politice pentru extindere și vecinătatea pentru perioada 2017-2020. După cum știți, uh, suntem în cursul unei revizuiri, trecem în revistă la jumătatea mandatului. Sigur, uh, acest schimb de opinie ne ajută nu doar pe noi, uh, pe calea pune în aplicare politicilor noastre, ci ne consolidează și utilizarea fondurilor Uniunii Europene ca instrument politic Așadar, aș începe cu niște remarci în legătură cu uh, declarația de asigurare a exercițiului pe 2015 al Curții de Conturi și câteva cuvinte apoi în legătură cu importanța auditului de performanță. În raportul pe 2015, Curtea critică uh, faptul că nu s-a făcut o analiză completă a ratei erorilor în legătură cu activitățile, uh, în legătură cu politicile noastre. Apoi, rata erorii anuale acum se, mențio- se măsoară inclusiv cu managementul indirect. Deci, având în uh, vedere toate elementele, vă informez că rezultatele unui studiu independent de audit au confirmat că rata erorii pentru direcția noastră generală în 2015 a fost sub 1%, adică E sub pragul de 2% impus de curte, pragul de materialitate, rezultatele au confirmat robustețea sistemului nostru de contabilitate și faptul că ne aflăm pe calea cea bună. În auditul de performanță în 2016-2017 s-au uh, publicat 8 audituri pe care le salutăm în legătură cu direcția noastră, cele care au examinat performanța asistenței noastre în context specific și cele care au examinat chestiuni cum ar fi migrația suntem convinși că uh, putem fi și mai de ajutor în legătură cu publicarea cât mai rapidă a cheltuielilor și cu recomandări concrete care ne permit să tragem învățămintele din programele noastre în curs de aplicare cu uh, furnizarea asistenței în mod cât mai eficient posibil. Aș vrea de asemenea să mai fac un comentariu. Cred că aici curtea face și el progrese aici. Mi-amintesc uh, destul de bine în trecut uh, vorbeam despre auditul de performanță unde se făcea muncă de teren uh, la câte, câțiva ani înainte și era o pauză de câțiva ani până se scria raportul și se discuta. Deci, iată că la vremea aceea relevanța concretă a informațiilor era destul de limitată. Deci uh, aș uh, saluta faptul că, iată, curtea înțelege preocupările noastre și din punctul meu de vedere um, și-a modificat evaluarea foarte pozitiv. Aș uh, menționa ca exemplu auditul în legătură cu Tunisia. Tocmai ne-am deplasat săptămâna trecută de altfel în Tunisia și vreau să spun că curtea uh, spune că în general banii au fost bine țintiți, bine cheltuiți și au contribuit semnificativ la tranziția democratică și stabilitatea economică a Tunisiei după Revoluție. Însă, Tunisia ar fi un exemplu pozitiv pe, pe care l-am putea analiza între noi mai în detaliu, să vedem ce, cu ce provocări ne confruntăm în țările respective, ale vecinătății noastre. Am spus întotdeauna că trebuie să susținem evoluțiile democratice ale acestor țări, însă se produc fluctuații în procesul de democratizare, nu întotdeauna favorabile uh, uh, inițiativelor și ideilor noastre. În uh, cursul acestui audit, Curtea a identificat și moduri de lucrare care ar putea fi îmbunătățite, de exemplu nevoia de a consolida uh, pe ce ne concentrăm noi asistența. Comisia conlucrează de aproape cu partenerii noștri tunisieni ca să uh, consolidăm mai mult relevanța și impactul cooperării noastre și câteodată Comisia duce la niște, ajunge la niște concluzii uh, generale și se concentrează pe lipsuri, nu neapărat pe realizări. Deci uh, asta se leagă de ce am spus deja când e vorba de audituri de performanță. Unde se trage linia? Există limite ale acestor audituri? Sigur că facem toate eforturile să fim eh, precauți, grijuli și să folosim cât mai bine banii și să atingem rezultate bune. Sigur că sunt de salutat rezultatele și verificările, însă suntem confruntați și cu instabilitate și incertitudine în multe aceste țări ale vecinătății în care operăm și sigur că mulți dintre dumneavoastră Eh, știu din propria experiență aceste lucruri eh, prin vizitele efectuate. Sunt împrejurări dificile în care trebuie să ne asumăm riscuri și să ne eh, testăm diferitele măsuri întreprinse. Cea mai mare greșeală ar fi să nu continuăm să încercăm sau să rămânem cu mâinile în sân. De exemplu, migrația. Aici ar putea fi folosit ca un exemplu pozitiv în legătură cu confruntările, cu, mă scuzați, provocările cu care ne confruntăm și Sigur, nu toate măsurile pe care le încercăm sunt eficiente, însă am avut de-a face cu uh, un, câteva valuri de uh, migrație fără precedent până acum. Sigur că <laughs> omul e supus greșelii, uh, mai ales dacă face o evaluare uh, ex post, Sigur că unele din măsurile întreprinse se vădesc mai puțin eficiente decât altele, dar oricum sunt investiții acestea pe care le facem, investiții în viitor, pentru că din nefericire sunt convins că mm, migrația va rămâne pe ordinea noastră de zi și totuși uh, uh, am învățat uh, lucruri foarte folositoare în ultimii ani în, pentru munca noastră pe viitor. Așadar, M-aș întoarce la politicile, prioritățile politice de vecinătate și extindere pentru cea de-a doua jumătate a cadrului financiar multianual 2017-2020. Următoarea generație de politici de vecinătate, programe EPA, extindere, se vor concentra mai degrabă pe stabilizare, apoi vizibilitate și, în al treilea rând, flexibilitate și, dacă e cazul, în proiecte uh, mai mari, dar mai puține, maximizând astfel impactul programelor mai mari, ca noi să avem uh, mai multe pârghii, mai multă vizibilitate, să mm, comunicăm mai bine rezultatele ca să facilităm și munca în curții. În ce privește politica noastră de vecinătate, după trecerea sa în în 2015, diferențierea și proprietatea au fost uh, puse pe prim plan în eforturile noastre pe 2016-2017 și așa se va întâmpla și pe viitor în ce privește vecinătatea de sud, mai specific programarea noastră își dorește să susțină stabilizarea și rezistența democrațiilor din partenerii noștri în linie cu strategia noastră globală, să uh, încercăm să stopăm de la rădăcină cauzele migrației, să stabilizăm țările acestea, să creăm oportunități pentru cetățenii uh, acestor țări. Uh, în ce privește vecinii de la Est, politici diferențiate uh, sunt cele care au dat rezultate. În noiembrie va avea loc summitul. Dacă ne gândim la Ucraina sau Georgia, de exemplu, iată încep reforme majore acolo care și dau rezultate. Uh, Ucraina și Georgia au cetățeni care beneficiază acum de sistemul de plină liberalizare a vizelor, apoi uh, implementarea acordului de parteneriat cu Ucraina își arată deja roadele mm, ce privește economia, reducerea șomajului și pe asta ne vom baza în cooperarea noastră cu partenerii din Est, apoi sectorul uh, securității la Est și la Sud, Sigur, sunt provocări acolo care nu pot fi subestimate. Noi deja furnizăm susținere ce privește reforma sectorului securității pentru țări cum ar fi Ucraina, Moldova, Liban, Iordania, Tunisia. Trebuie acum să ne intensificăm cooperarea cu aceste țări. Programarea pentru vecinătate pentru 2017-2020 include, include și asistență pentru programe comune, apoi strategii de comunicare pentru a uh, Uh, spori eligibilitatea susținerii noastre financiare, apoi uh, programarea uh, cu preaderare, continuă să se concentreze pe proces de extindere cu condiționalități clare și echitabile. Aceasta este o unealtă de neînlocuit. În general, uh, sunt convins că putem face progrese în următorii ani, bazându-ne pe uh, situația actuală, care este foarte pozitivă. Însă trebuie să fim mai credibili, mai vizibili în ce privește perspectivele de aderare la acestor țări, dar să ne și asigurăm că cetățenii au de uh, au beneficii de pe urma acestui proces. Asta este chiar interesul nostru. S-ar putea spune aici mai multe, însă uh, Sigur, dacă sunteți interesați în așa ceva. În cazul Turciei rămânem uh, îngrijorați, foarte îngrijorați de situație, mai ales uh, faptul că în criteriile politice cheie uh, acolo se înregistrează pași înapoi, deci nu putem mai, să mai continuăm ca până acum. Turcia e țară candidată și a căzut de acord să îndeplinească cele mai înalte standarde. Noi, în Uniunea Europeană, trebuie să fim fermi în continuare să ne apărăm valorile. În același timp, ușa rămâne deschisă pentru dialog Trebuie să ne consolidăm schimburile politice și economice și să ne bazăm pe cooperarea noastră în ce privește migrația. Însă asta nu înseamnă că închidem ochii la ce se întâmplă în această țară. Totuși, asistența de preaderare pentru Turcia nu este un cec în alb, ci se bazează pe condiții care trebuie îndeplinite clar. Deci uh, există un număr de uh, evoluții sau contraevoluții în, în sectorul justiției care pot deveni contraproductive. În al doilea rând, ne reorientăm și fondurile ESMA pentru 2017 spre societatea civilă, drepturile fundamentale, mass media și activități uh, la fața locului, inclusiv mediul educației universitar. În treilea rând, am lansat uh, activități legătură cu revizuirea performanței EPA, asta uh, specifică regulamentul nostru pentru Balcanii de Vest și Turcia. Vom vedea rezultatele la anul, la începutul anului și uh, rezultatele vor avea un impact semnificativ asupra alocărilor. Stimați membri, a fost o prezentare scurtă, aceasta pe care ați auzit-o, programarea noastră pentru anii ce vor veni. Acum aștept cu interes întrebările dumneavoastră. N-aș fi surprins dacă voi primi întrebări specifice, deci uh, aș uh, saluta dacă mi-ați trimite și înscris aceste întrebări. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Vreau să îl salut și pe domnul uh, Kingston din partea Curții Europene de Conturi. Îmi cer scuze că n-am făcut-o de la bun început, de prea multă emoție. Da, domnule comisar, Iată că nu prea stau bine lucrurile cu politica de vecinătate. Sunt și multe țări despre care trebuie să și raportați. Raportul pe care l-ați publicat în mai-iunie l-am uh, parcurs cu interesul uh, de rigoare. Însă nu vrem acum să ne pierdem în detalii, pentru că avem niște interese foarte precise și clare. Patru intervenții, începând cu domnul Stas. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar Han pentru că a făcut o introducere foarte detaliată în această tematică, însă întrebările mele nu sunt doar de ordin politic. E vorba de o gestiune financiară solidă a politicii de vecinătate. În aceste activități în care investiți foarte multă energie împreună și cu serviciile dumneavoastră. Fac parte și dintr-o delegație a Parlamentului European, cea cu Israelul, unde colaborăm cu Knessetul. De aceea aș dori să știu de ce în continuare anumite lucruri funcționează ca în trecut. Israelul primește uh, cu regularitate produse subvenționate de UE sau altfel spus, îmi cer scuze, Israelul uh, distruge cu regularitate proiecte plătite din bani europeni uh, în teritoriile palestiniene și doamna Mogherini, înalta reprezentantă, spunea că de fapt își dorește ca israelienii să ne despăcuvească pentru pierderile suferite datorită acțiunilor lor în cadrul programelor noastre. Care este situația așadar în cadrul politicii de vecinătate? Pentru că și asta ține până la urmă de o gestiune financiară solidă. Cheltuim milioane, uh, ce construim uh, se distruge, nu putem susține oamenii și iată o problemă și o risipire a fondurilor publice. Și noi, în calitate de deputați sau politicieni, nu avem acces în fâșia Gaza. Mm, Asta în condițiile în care anumite proiecte sunt finanțate de noi, unde există o problemă energetică, unde Uniunea Europeană investește bani care ulterior nu pot fi folosiți într-o manieră pozitivă. Și mă mai deranjează și altceva, dacă mă gândesc acum noi, în calitate de reprezentanți ai Uniunii Europene, am cheltuit peste 5 milioane pentru așa numitul uh, proiect uh, Train. Aici, sigur, nu sunteți responsabil direct dumneavoastră, domnule comisar, dar noi finanțăm acest uh, proiect Snow Train și Uh, susținem uh, poliția din Israel și mulți spun că acest lucru ar contraveni drepturilor omului și există foarte multe puncte critice și din punct de vedere juridic. Acum înțeleg că nu este în competența dumneavoastră directă Law Training Program. Asta spunea vorbitorul. Iată deci întrebarea mea pe care doresc să vă adresez. Cum sau ce puteți face dumneavoastră pentru a soluționa aceste chestiuni? Cum putem să ne asigurăm că aceste 5 milioane pentru Uh, formarea profesională în domeniul uh, forțelor de ordine este, sunt bine gestionați pentru că dacă vorbim despre o finanțare, o gestiune financiară solidă, cred că se impun și astfel de întrebări. Domnule comisar, mulțumesc. Este o întrebare foarte pertinentă care vine exact la timp pentru că uh, Chiar săptămâna trecută, la, în cadrul întâlnirilor semestriale, am uh, discutat uh, acest punct uh, la Tallinn. Punctul a fost pus pe ordine de zi de înalta reprezentantă a, pentru a avea o primă dezbatere în rândul ministrilor de externe pentru a vedea dacă există o anumită susținere, pentru că se impune o analiză foarte amplă aici, cum anume se uh, cheltuie fonduri uh, europene, în special în Palestina, pentru că Palestina beneficiază per capita de cea mai mare finanțare europeană uh, în afara Uniunii Europene. Și Până la urmă este vorba de stabilizarea situației de acolo, dar din păcate nu se îmbunătățește și situația politică. Practic, nu facem decât să ținem capacul pe oală. Însă, recunoaștem că pentru toate părțile implicate este o situație care nu ne mulțumește. Pentru că până la urmă, mijloacele financiare necesare pentru a menține acest capac pe oală devin din ce în ce mai mari. Și săptămâna viitoare la New York uh, Uh, cu siguranță, directorul general al UNRWA mă va întreba dacă nu mai avem și bani suplimentari, pentru că, iată, e o situație dificilă și cu școlile acolo. Deci, e o situație dificilă și am convenit să încercăm să vedem cum anume am putea cheltui aceștia bani mai eficace, asta și în în contextul um, acestei soluții bazate pe două state până la urmă. În principiu, nu avem niciun fel de pârghie financiară față de Israel, pentru că cheltuielile resurselor în cadrul politicii de vecinătate se cifrează undeva la sub 10 milioane. Am convenit să vedem uh, ce se cheltuie până la urmă ca fonduri europene în această zonă, nu doar pentru politica de vecinătate, pentru a vedea cum stau lucrurile și um, Cred că acest lucru răspunde oarecum și întrebării dumneavoastră. Anticipând, cred că vă pot da o veste bună. Curtea, ca și Parlamentul și alții, pe bună dreptate critică de ani, de zile, că am pus la dispoziție circa 30 de milioane de euro pe an pentru salariile și respectiv pensiile funcționarilor din Gaza, deși practic nu știm uh, unde activează, dacă activează, unde sunt până la urmă. Și acum, peste un an, uh, am avut inițiativa, pentru că totuși e o temă sensibilă, și în ceea ce privește volumul, lucrurile nu se vor schimba, în sensul că va fi în beneficiul gazei, dar se va schimba ceva în modul în care vom pune la dispoziție acești bani, pentru că situația de față nu poate continua și autoritatea palestiniană a acceptat acest lucru și am elaborat un plan pentru a redirecționa acești bani în așa fel încât să meargă în finanțarea de IMM-uri, astfel încât să putem controla lucrurile, în al doilea rând, în susținerea în celor mai nevoiașe familii, dar și pentru susținerea și pentru uh, susținerea unui proiect de desalinizare. Deci iată că am uh, făcut deja un fel de reorientare în ceea ce privește gestiunea fondurilor, însă o evaluare cuprinzătoare a situației politice o vom face în următoarele luni. Sunt alte șapte intervenții și am să rog pe colegi să fie cât se poate de succinși. Domnul Ștehovski. Mie se strașnie líbilo to vaše přirovnání. Mulțumesc frumos, mi ați dat cuvântul. Mi-a plăcut ce ați spus despre uh, capacul ținut pe oală. O să țin minte asta și o să-l folosesc în discursurile mele. Uh, pentru că explică foarte bine conflictul uh, palestino-israelian și banii care se tot aruncă către Palestina. S-a vorbit uh, mai mult uh, despre perspectiva Palestinei. De ce finanțează Europa școli care poartă numele unor teroriști și alte lucruri? Dar nu vreau să vorbesc despre asta, despre Palestina și Israel, fiindcă e vorba de o altă dezbatere. Uh, dar ați menționat Tunisia. De curând, aici la cont, am citit un raport al Curții de Conturi care rezumă foarte bine alte informații și rapoarte, și anume că Uniunea Europeană dă bani pentru prea multe proiecte care, per total, au un efect prea mic sau deloc. Acesta este un, uh, cea mai bună concluzie pentru Tunisia și raportul final privind această țară. Acestea fiind spuse, vă întreb, ce ar fi să finanțăm doar unul sau două proiecte cheie, să le selectăm pe cele mai mari, cele mai grandioase, cum ar fi uh, digitalizarea sau ceva legat de administrația de stat sau e-administrația, ceva major care să rezolve o problemă major și să apropie țara mai mult de democrație. Uh, cum vedeți situația actuală în Tunisia? Vi se pare una sigură, una stabilă? Credeți că Tunisia este o țară care a uh, îndeplinit suficient uh, ceea ce a promis? Apoi, foarte succint, legat de Moldova. Care este uh, situația investigației privind banii europeni furați? Și, în sfârșit, Republica, fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Este un stat care își spune ba Macedonia, ba Macedonia și a fost foarte important ceea ce ați făcut acolo. Ați ajutat la stabilizarea acestei țări și ați fost foarte atent la zona balcanică. Însă ce se va întâmpla în viitor? Cum poate ajuta mai departe Uniunea Europeană la stabilizarea fostei Republici uh, Iugoslavia Macedoniei? cum să ne asigurăm că violența scade sau, de fapt, să ne asigurăm că această țară nu mai este atât de predispusă la viitoare conflicte. Apoi, foarte scurt și legat de Kosovo, cum vedeți situația de acolo după alegeri? Dacă mă uit la câștigătorii acestor alegeri, cei care sunt la putere în momentul de față, ei bine, nu mă aștept ca lupta împotriva corupției să se accelereze foarte mult. Și, în sfârșit, Algeria și Maroc. Mai este Maroc un partener cheie pentru noi? Mai este Algeria credibilă după ce am aflat că a tras uh, ajutor financiar? Da, da, o să închei. Dar, uh, pe scurt, domnul uh, comisar a spus că să îi dă, să ia punem o mulțime de întrebări și la unele dintre ele o să ne răspundă în scris. Bun, cred că vă pot să uh, da un răspuns la toate temele. Tunisia este un exemplu unde încercăm uh, să punem aplicare mai puține proiecte, dar de dimensiuni mai mari. În anul trecut, într-o comunicare, am uh, spus că până în 2020 vrem să dublăm alocările anuale pentru Tunisia la circa 300 de milioane pentru a stabiliza Tunisia și pentru a aduce această țară pe o traiectorie pozitivă, însă să nu ne amăgim. Chiar săptămâna trecută a avut loc remaniere guvernamentală. Uh, mi s-a spus că este ultima înainte de următoarele alegeri, uh, dar uh, să vedem. Economia mai trebuie stabilizată și turismul încă este afectat de terorism și această țară deține, depinde foarte mult de turism ca și Egiptul, de aceea o măsură importantă este să susținem situația în interiorul țării, pentru că Tunisia are o mare concentrare a populației pe litoral, în interiorul țării. Uh, populația este mult mai rară, dar uh, încercăm să o păstrăm acolo. Săptămâna trecută am uh, aprobat 20 de milioane pentru crearea unor uh, centre de primă asistență medicală. Încercăm așadar să ne concentrăm pe anumite probleme, dar uh, ținând cont de dimensiunea problemelor și de posibilitățile financiare pe care le avem la dispoziție, trebuie să intervenim pe, intervenim pe mai multe domenii și să nu uităm că în Tunisia securitatea încă e o problemă. Granița cu Libia este de circa 6-700 de kilometri, uh, la fel și partea și flancul sudic e o problemă. Acum, Moldova. Probabil că Vă referiți la ceea ce a spus președintele Dodon. Eu am fost acolo, am discutat cu dânsul, i-am uh, transmis și o scrisoare și i-am spus dacă poate argumenta să o facă, dar dacă nu poate face, atunci să se corecteze într-o formă sau alta. Până acum n-am auzit nimic și, așa cum vă spuneam, Curtea de Conturi a controlat de mai multe ori, lucrurile nu au fost uh, puse semnul întrebării, dar uh, trebuie spus că țara se confruntă și cu probleme de absorpție și trebuie să facem distinție între banii prevăzuți și cei care sunt într-adevăr plătiți. Sunt prevăzuți pentru că au fost create proiecte, dar banii nu curg pentru că nu sunt în stare să le implementeze. Poate Poate că aici uh, nu s-a făcut o diferențiere suficient de clară între ceea ce era prevăzut și ceea ce s-a implementat. S-a făcut uh, acest reproș acum uh, câteva luni și după o anumită după corespondență între noi nu s-a mai menținut. Fosta Republică Iugoslavă, Macedonia. Aici tot o evoluție pozitivă, dar ca și în Kosovo, Întâmplarea face ca majoritatea să fie de doar 61 de mandate în condițiile un numai total de 120 de mandate, ceea ce este o majoritate foarte strânsă, oriunde ai fi. Însă am avut o discuție atât cu ministra de externe din Bulgaria, cât și cu ministrul de externe din Grecia. Cred că există disponibilitatea de a aborda lucrurile. Statele europene au înțeles ce n-a funcționat bine în ultimii ani și pentru ca lucrurile să nu revină în direcția greșită, este importantă și o anumită susținere. În Kosovo există un guvern nou, proaspăt instalat. Cred că este prea devreme să ne facem o părere. Problemele au rămas aceleași. Data trecută, acum cel puțin au avut nevoie doar de trei luni să formeze un guvern, data trecută au fost nouă. Componența guvernului este de natură să ne facă să așteptăm ce se mai întâmplă, pentru că încerc să fiu aici uh, cât se poate de echilibrat în ceea ce spun. Însă, cred că inițiativa președintelui Vucic este de a lansa o, un dialog intern pe tema Kosovo-ului, lucru care trebuie evaluat pozitiv. Marocul rămâne pentru noi un partener important, uh, fără dar și poate, și sunt și încrezător că iritările uh, datorate unei decizii de instanță, în ceea ce privește partidele politice, decizia Curții de Justiție Europene face parte din trecut. Algeria. Aici 35 de milioane din 40 de milioane trăiesc uh, pe litoral cu un model de afaceri care se bazează pe extracția de petrol și gaze. Este o societate care este obișnuită să fie subvenționată la toate produsele de bază. Acolo prețul la benzină n-a mai crescut de 20 de ani. Acest lucru nu are cum să funcționeze și, sigur, pe bună dreptate se poate ajunge la uh, probleme sociale. Cu organismele financiare internaționale încercăm să găsim o strategie coordonată pe anumite teme care sunt importante pentru toată lumea. Eficiența energetică se încadrează aici, la fel ca și reducerea subvențiilor publice. Nu e o problemă doar în partea de sud a vecinătății, ci și în est, respectiv în Ucraina. Doamna Iala Sender. Da, și gracias. Mulțumesc, uh, doamna președinte, și mulțumesc domnului Han pentru prezentarea făcută. Vreau să mă refer la Tunisia, dar și cu, la celelalte țări din Maghreb, dar mai ales la Tunisia, unde am fost uh, la sfârșitul săptămânii, se va depăsa acolo o misiune și săptămâna viitoare. Vreau să vă întreb dacă Uh, spunându-vă sigur că sunt de acord cu dumneavoastră, cu spusele dumneavoastră, trebuie să uh, evaluăm riscurile cu care ne confruntăm când ajutăm, când ajutăm o țară. Eu întotdeauna am susținut uh, ca cetățenii europeni trebuie să înțeleagă perfect riscurile și să fie dispuși să ne acorde uh, mandatul lor sau nu. Uh, în fine, știu, sunt uh, diverse formule pentru uh, a spori finanțarea într-un cadru atât de important cum e stabilizarea, democratizarea. Deci vreau să vă întreb, ați putea face un exercițiu uh, cu partea economică, cu susținerea noastră, care să dea capacitatea Comisiei să, intre, să se implice în programele unei anumite țări. Am putea oare să ancorăm sprijinul și într-un program de doilea nivel, deci norme pentru norme. Încerc să explic ceea ce spun. Sigur, e foarte important să ajutăm, dar când mergem la fața locului, vedem că unele din normele fundamentale pentru funcționarea unei țări Eh, iată, avem aici eh, o situație în Tunisia în care se amână a treia, a patra oară alegerile locale, că nu există încă codul eh, municipiilor sau alegerilor municipale și atunci ne confruntăm cu întârzieri. Am avea oare o formulă în care aceste audituri de randament deci să nu se limiteze la aspectul strict numeric, Așadar, o situație în care, bun, acordăm un ajutor, dar și cu un calendar, cu niște norme care trebuie îndeplinite. Să nu ne mai confruntăm cu situații ca cele prin care trecem acum, cu risc important de a face mari pași înapoi, iată, cu Turcia, în norme fundamentale. Sigur, orice țară e suverană, dar pe de altă parte am putea influența mai bine lucrurile și norme pentru norme, că iată avem și contrapartida, adică vizele pentru studenți, profesori, întreprinzători, oameni care ne interesează pe noi foarte mult și care ar putea transmite alt mod de a funcționa și de a vedea ajutorul Uniunii Europene. Și oamenii aceștia sunt practic umiliți, pentru că asta doare cel mai mult, că nu pot primi vizele acestea ca să vină, să participe la reuniunile organizate în Uniunea Europeană. Deci am putea stabili și un al doilea nivel în acest audit de randament. Dar nu vorbim doar de banii cheltuiți și de ocupare sau nu, dacă se închid sau deschid hoteluri, ci să analizăm, să se analizeze și acest alt aspect. Să se însoțească stabilitatea democratică cu o mai mare încredere, să, schi- să se schimbe normele și aici și acolo. Apoi, bunele practici nu mai vorbesc de Ucraina de Est, ci mă refer doar la Maghreb, ce mă interesează pe mine din Sud. Deci întâlnim sau nu bune practici? Știu că Comisia încearcă, dar poate face mai mult. De exemplu, în Mauritania, iată, am avut un proiect pilot care sper că va fi aprobat și pentru viitor. Deci să stabilim un sistem de asigurări medicale, de exemplu. Eh, Bun, Mauritania nu e neapărat în vecinătatea noastră, dar poate și în Algeria, Maroc, am, ar, am putea avea o asemenea asigurare medicală. Chiar la propunerea colectivităților de acolo, iată, funcționează în Mauritania lucrurile, deci ar fi acest alt strat, bunele practici, cum pot ele funcționa, uh, și cum ar putea face parte din uh, ajutorul acesta acordat la nivel bugetar și apoi vizibilitatea, după cum spuneam, ne-am deplasat uh, în Maroc uh, recent și am văzut că proiecte importante pe care noi le sprijinim de la bugetul european nici măcar nu figurează acolo logo-ul Uniunii Europene, deci nici măcar oamenii de acolo nici măcar nu știu că sunt sprijiniți de Uniunea Europeană. Bun, e ceva dificil, dar trebuie să facem mai mult pentru mai multă vizibilitate. Că, mă rog, nu doar logo-ul Uniunii Europene, dar să facem asta în mod comun, cum facem și în regiunile europene, unde mm, suntem foarte mulțumiți că putem cofinanța proiecte. Președinte, întrerupe, vă rog să încheiați. Vă mulțumesc pentru atenție și acum, domnul comisar, vă rog. Also, Tunesien ist an sich ein gutes Beispiel. Tunisia este un exemplu bun. După mm, luni sau ani de negocieri chiar, au reușit să decidă un fel de plan cincinal de dezvoltare. Mm, intenția există, planul există, dar uh, Implementarea e problema. Sau cuvântul cheie. Dacă în mod frecvent există astfel de remanieri guvernamentale, acest lucru nu contribuie la stabilitate. Ne-a fost săptămâna trecută acolo, am convenit pentru a mă minimaliza cât se poate acest risc deci am convenit cu șeful guvernului, cu ministrul de externe și cu susținerea președintelui țării, care are un rol uh, important acolo pentru că la vârsta de 91 de ani este în mod automat o autoritate. Deci am convenit să elaborăm pentru, Sue- pentru Tunisia o foaie de parcurs, pentru că experiența mea de până acum mi-a arătat că dacă nu stabilești obiective mai clare, mai uh, eșalonate, nu ajungi uh, nicăieri. Nu e suficient să zici uh, finalizare 2019. Trebuie stabilite jaloane principale, etape principale și, așa cum am învățat în cazul Greciei, această listă o vom și publica, astfel încât să existe oarecare presiune ca oamenii să poată urmări dacă lucrurile au fost aplicate așa cum au fost convenite, da sau nu. Și Sper să funcționeze și în această țară. Susținere bugetară, și la asta v-ați referit. Eu sunt uh, destul de rezervat aici, dar uh, trebuie să recunoaștem că termenul induce oarecum în eroare, pentru că ar uh, presupune oarecum că noi plătim suplimentar pentru bugetul uh, acestei țări și legăm această plată doar de anumite condiții generale, dar în realitate este vorba de proiecte foarte concrete cu un început și o finalitate și o finalizare, dar care nu pot fi derulate decât prin buget. Deci este practic o uh, finanțare pe proiecte, dar uh, reformele în domeniul justiției, de pildă, nu se pot derula decât prin buget și Aici um, se încadrează și reforma administrației publice, administrațiilor financiare. și și femei Banca Mondială uh, fac eforturi pentru ca standardele în ceea ce privește gestiunea financiară să corespundă celor internaționale. Sigur că în toate acordurile există specificația că trebuie asigurată o anumită vizibilitate. Peste tot se arată că trebuie să existe un anunț în ceea ce privește finanțarea sau uh, o placă, un panou, dar uh, eu nu am vrut să specificăm uh, clar până la urmă, la nivel de norme de aplicare și exact unde trebuie să fie acel panou. Dar de pildă, da? De aceea, dacă creăm fonduri, vreau ca în denumirea fondului să apară și UE. Dar mai există totuși fonduri care nu um, uh, îndeplinesc acest uh, criteriu. De pildă, fondul MADAT, care uh, Uh, de fapt, în realitate, este un fond fiduciar UE Siria. Deci, până la urmă, trebuie să fim consecvenți. Știu că uneori uh, uh, suntem atrași de crearea unor titluri frumoase, dar pentru mai mare vizibilitate poate că trebuie să găsim și formulări mai banale. Domnul Tarant, acum. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragă domnule comisar, am două regiuni în minte, gândindu-mă la vecinătate, și două întrebări succinte. Mai întâi, Ați spus în mod corect că um, vis-a-vis um, -vis de Turcia trebuie să impunem condiții, altfel nu se poate. Cum puteți explica atunci faptul că se acordă un program de 10 milioane pentru sprijinirea sectorului egiptean și acesta vine, acest acord, ajutor vine fără condiții și președintele egiptean folosește, folosește acest lucru pentru alte scopuri să trimită um, lideri de opinie în închisoare. Nu ar trebui să fie și acolo condiții, chiar dacă suma este una mică? Și știți, uh, nu credeți că uh, președintele Statelor Unite a luat o decizie corectă de a reține uh, cele 80 de milioane de dolari americani pentru Egipt, uh, făcând referire la chestiuni de drepturile uh, omului. Nu se întâmplă des să fiu de acord cu el, dar uh, așa este situația de data aceasta. Apoi, Sahara. Din câte știu, această regiune este singura un, de în cadrul instrumentului european pentru vecinătate, democrație și drepturile omului, ă, nu se susține societatea civilă. Și știu exact cuvântul pe care îl folosim și l-ați folosit și astăzi, resilience, reziliență, rezistență. Ă, în ă, Oamenii din taberele, care ajung în taberele de refugiați din Algeria, venind din Sahara, merită și acest cuvânt, pentru că au arătat că știu cum să organizeze societatea civilă la fața locului. Pe de altă parte, și vă rog să nu vă simți ați criticat. Știu, sunteți între Ciocan și Nicovală, dată fiind organizația, organizarea structurală a Comisiei și toate răspunderile cu portofoliile, care vin cu portofoliile uh, diferite. Însă, Comisia a hotărât să acorde asistență pentru extinderea industriei uh, pescărești din Sahara Occidentală în zona uh, Marocului, deși vorbim de un teritoriu ocupat. Eu vin dintr-un teritoriu ocupat și știu ce înseamnă acest lucru. De aceea vă întreb acest lucru și vă mulțumesc pentru atenție. <coughs> Äh, Așa cum spuneam, zece milioane cu Egiptul. Sigur, nicio sumă nu este Uh, prea mică pentru a nu ne uita cu mai mare exactitate. Acești 10 milioane au fost puși la dispoziție Egiptului în legătură cu provocarea cu care se confruntă această țară legată de migrație pentru a face față acestei provocări. Asta este singura mea asociere momentană pe care o pot face cu această sumă. Nu cunosc să fi pus la dispoziție bani pentru sectorul justiției. Trump și drepturile omului întotdeauna o întrebare interesantă, dar vă spun foarte deschis din dimensiunea pe vecinătatea europeană, în această dimensiune, Egiptul este țara cea mai relevantă. Ucraina, Turcia și Egiptul, de fapt, sunt uh, trei astfel de țări care și din perspectiva mărimilor sunt importante. Egiptul însă creează cele mai mare mari probleme din perspectivă socioeconomică pentru că în uh, fiecare an populația crește cu 2 milioane și nimic nu poate ține pasul cu astfel de evoluție, nici infrastructura, uh, nici nimic. În 60 de ani, populația s-a înmulțit exponențial, dar uh, mai trăiesc doar, tot numai în aceleași zone. Din Biblie știm că uh, Egiptul era exportator de grâne, acum uh, importă grâul. Înainte nu erau uh, un teritoriu de tranziție pentru migranți, uh, nu sunt nici acum, dar uh, s-ar putea să devină dacă nu reușim să abordăm lucrurile așa cum trebuie și ar putea deveni țară de origine pentru migrație. într-o proporție care ar face să pară mici actualele valuri de migrație. De aceea, noi trebuie să ne îngrijim de o stabilizare economică și să nu pierdem din vedere nici uh, evoluțiile demografice, dar trebuie să privim în față realitatea pentru a vedea ce e posibil acolo și ce nu. În ceea ce privește Sahara Occidentală, Probabil că știți că în uh, Uniunea Europeană există două tabere foarte diferite. Țările mai apropiate de Maroc uh, au o altă perspectivă asupra acestui conflict decât țările din uh, Europa Centrală și de Nord, ceea ce face ca lucrurile să fie oarecum uh, rămase mm, nedecise, ceea ce afectează și programarea noastră. Până când um, aceste divergențe nu vor fi clarificate la nivel european, nici nu putem trece la aplicarea directă. Iar în ceea ce privește pescari, este o chestiune care ține de Curtea de Justiție. Domnul Țelar acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar Han, pentru disponibilitatea de a veni la acest schimb de opinii la o atât de târzie. În introducerea dumneavoastră ați făcut deja trimitere la descărcarea de gestiune pentru um, acțiunile în vecinătatea Europei. Uh, Raportul dumneavoastră îl avem, încă mai trebuie să ne parvină raportul Curții de Conturi și atunci vom putea avea un schimb de opinii mai detaliat. Ați uh, spus că rata de eroare se situează sub 2%, ceea ce arată bună funcționare a serviciilor dumneavoastră. Însă, acum Curtea de Conturi trebuie să ne dea un răspuns și la întrebarea dacă banii cheltuiți acolo au și dus la rezultate. Trebuie făcut un bilanț a performanțelor obținute, să vedem dacă nu cumva um, am investit banii așa într-un sac uh, fără fund. Și dacă ne uităm la întreaga zonă până în Caucaz, uh, Uneori ai senzația ca în uh, <clears throat> cazul lui Sisif că uneori uh, ajungi uh, să duci bolovanul până în, în vârful muntelui, după care o ia din nou la vale. În ceea ce privește Balcanii, Uh, nici aici rezultatele nu au fost de natură să ne mulțumească, nu au fost la calitatea pe care o așteptam. Uh, în aceeași măsură, așa cum spunea și doamna Gresle, trebuie să spunem că am avut întâlniri directe cu reprezentanții acestor state, dar uh, eu încep să nu mai am răbdare sau um, rectific la nivelul populației. Nu mai uh, preexistă răbdare pentru ce se întâmplă față de încercărilor de apropiere de Europa. Așa cum se întâmpla și după reunificare, când uh, oamenii din fosta Republică Democrată Germană își doreau marca de vest. Ați vorbit și la cote de absorpție, cred că se impune consolidarea capacității lor administrative, dar și uh, e nevoie la fel de o funcționare corectă a justiției. Și politica de extindere ține de competența comisiei, dar la fața locului avem și diplomați. Vrem să întreb care este, cum este colaborarea, dacă se lucrează împreună la obiectivele comune și dacă și statele membre uh, se simt angajate spre aceste obiective sau dacă mai există state membre care încearcă să scoată capital politic de aici. Și apoi mai există și alți competitori pentru aceste regiuni, fie că este vorba de Rusia sau de China, iar în ceea ce privește guvernanții de acolo, um, avem senzația că încearcă oarecum să șantajeze Uniunea Europeană în sensul că dacă voi nu vă jucați cu noi, ne jucăm cu alții. De aceea Cred că se impune o cooperare stringentă a tuturor nivelurilor europene în ceea ce privește politica de vecinătate și de extindere, pentru că nu poți obține totul cu bani, nu poți atinge obiectivele vizate decât dacă există structurile necesare pentru a cheltui judicios acești bani. Mulțumesc. Ich halte es da übrigens mit dem mit dem Sisyphus äh, in der Interpretation des Albert Camus. Also insofern fühle ich mich durchaus als ein glücklicher Mensch, ähm, auch wenn immer wieder în ceea ce privește pe Sisif, eu m-am gândit mai degrabă la Camus. Pentru că trebuie să ne gândim la momente plăcute, chiar dacă piatra se tot rostogolește înapoi. Fie că vorbim de țările de, din politica de extindere, fie uh, de cele din politica de vecinătate, am avut ocazia să observ situația de ceva vreme și la cele mai multe dintre ele am văzut și progrese în toată această perioadă. Însă, dacă te uiți așa la o perioadă de câteva luni sau chiar de un an, e dificil să vezi aceste progrese. Bosnia și Herțegovina, de exemplu. În 2016, am fost cu toți încântați de progresul înregistrat de această țară, dar se pare că acum uh, ea s-a alunecat cu propriul succes. Așa, dar dacă analizezi lucrurile într-un cadru, într-un calendar de un uh, an, e greu să vezi ce se întâmplă și la fel e greu să o faci în baza unui singur proiect. Avem nevoie cu toții de continuitate și de continuitate și în ceea ce îi privește pe cei răspunzători de desfășurarea unei politici. Avem nevoie de oameni hotărâți și încăpățânați care să fie acolo. Unele chestiuni trebuie tratate cu mână fermă. Unele țări din parteneriatul estic și din, parteneriatul, și din uh, zona Balcanilor de vest se confruntă cu problema recurentă că aceste politici nu sunt abordate doar la nivel uh, uh, na, sunt abordate doar la nivel național și nu și la nivel regional, pentru că o problemă de genul corupției, de exemplu, trebuie abordată și local sau regional. S-au realizat multe la nivel național, dar ne-am păcălit să credem că același progres se face și la nivel regional și local. Mai este și uh, sistemul judiciar și sistemul polițienesc care sunt adesea moștenite din uh, comunism. Poliția merge bine de cele mai multe ori, dar sistemul judiciar uh, adesea eșuează. Deci una este să consiliezi un stat și alta e să-i faci efectiv sistemul juridic să funcționeze așa cum trebuie. De aceea vorbim de un proces, așa trebuie să vedem lucrurile, trebuie să încercăm să vedem o schimbare durabilă, mai ales când vorbim de lupta împotriva corupției, de pildă. Deci nu e suficient să-și facă doar poliția treaba. Pentru că eforturile poliției trebuie să ducă la acuzări și la verdicte de vinovat. Nu trebuie să ne ocupăm doar de cei mici, ci și de mari um, corupți. Acesta este un aspect. Pe de altă parte, aveți dreptate. Trebuie să ne concentrăm pe tineri, în Balcanii de Vest, mai ales, dar și în țările din parteneriatul estic. Rata șomajului este foarte mare în rândul tinerilor. Și cu asta vine o serie de probleme și așa numita scurgere de inteligență. În multe țări, populația scade pentru că oamenii pleacă și cei care merg peste hotare nu sunt cei inactivi din punct de vedere economic de cele mai multe ori. Prin urmare, avem nevoie de o stabilizare economică și simplul fapt că am inițiat uh, discuții de aderare cu Serbia a dus efectiv la o creștere, la o înflorire a investițiilor străine în Serbia. Nu doar din partea Uniunii Europene, ci și de la nivel internațional. Pur și simplu prin faptul că țara a început discuții cu noi. și astfel uh, încrederea în sistemul său judiciar a crescut, declanșând investiții viitoare. Iată un cerc pur și simplu în care se creează locurile de muncă. Și mai e ceva pe care trebuie să ne axăm cu toții. În rândul statelor membre mai noi, precum și în țările candidate, dacă mă uit la rata de prezență la alegeri, de pildă, Sunt trist, sunt dezamăgit și profund îngrijorat pentru că vorbim de țări unde oamenii nu au putut vota niciodată liber sau nu au putut vota decenii liber și acum când au alegeri libere te-ai aștepta să fugă toți la urne. Dar adesea se întâmplă exact opusul, mai ales în rândul tinerilor. Referendumul privind Brexit în Regatul Unit ar fi trebuit să ne atragă atenția tuturor. Trebuie să transmitem constant mesaje tinerilor, că vorbim despre viitorul lor, deci ei trebuie să meargă la vot. Și e o situație extrem de relevantă și pentru Balcanii de Vest. Și astfel ajung la ultimul punct. În regiune, în sine, dar și în rândul cetățenilor noștri, Există o recunoaștere a faptului că trebuie să oferim perspective reale, politic vorbind, țărilor din politica de extindere. Nu știu dacă e o singură țară în Uniunea Europeană care să ai, poate întruni o majoritate care să fie pentru extindere. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, să evităm repet, uh, greșeala pe care am făcut-o cu Scopie. Le-am întins o mână, le-am uh, oferit un, un morcov, o recompensă și după aceea am oprit totul, ceea ce a creat o senzație de frustrare. Și atunci, dacă vrem să atragem țările balcanice, să nu uităm acest lucru. Momentan însă acolo uh, e o problemă reală. Deci uh, să nu mai lucrăm în, uh, doar în amonte, uh, doar privind în sus, ci să explicăm și cetățenilor noștri de ce este în interesul Uniunii Europene cu 27 sau 28 de state membre să realizăm acest lucru pentru că aduce beneficii și reduce imigrația nedorită către Uniunea Europeană. Și, ca să închei, efectiv nu este niciun motiv pentru ca noi, europenii, să permitem să fim șantajați. Trebuie să credem mai mult în noi, cred eu. Suntem de departe cea mai atractivă piață din lume. Pentru aceste țări suntem totodată de departe cel mai important partener financiar și comercial. 75% din comerțul din Balcanii de vest se face către Uniunea Europeană. Și încă o cifră interesantă. În, uh, la summitul recent al Balcanilor de Vest s-a discutat, s-a anunțat o inițiativă care să pună bazele unui spațiu economic comun în Balcanii de Vest. În ultimii 10 ani, comerțul între Balcanii de vest și Europa Occidentală s-a dublat, ajungând la 46 de miliarde de euro. În timp ce în regiune uh, valorile comerciale au rămas stabile, ceea ce este unul dintre efectele perverse, dacă vreți, ale diverselor bariere create și trebuie să încercăm să le demontăm acum. Să adoptăm așadar o abordare multiplă. Banii nu rezolvă totul, dar pot să fie o pârghie importantă. Și, per total, cred că liderii politici din regiune au înțeles faptul că trebuie să creeze perspective europene veritabile, altfel oamenii pleacă din țară sau îi dau la o parte, îi dau jos. Acesta este mesajul pe care noi trebuie să-l transmitem sau ei trebuie să-l transmită și noi să, să îi susținem pentru a ne asigura că măsurile sunt uh, durabile. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. Întrebarea mea ar fi probabil puțin diferită de cele care s-au pus până acum. Să presupunem că în martie 2019 Regatul Unit uh, a părăsit Uniunea Europeană și avem mai puțin bani până la sfârșitul acestui CFM, la nivel de 14 miliarde de euro. Și se, se vor face reduceri și atunci întrebarea ar fi, veți face o asemenea propunere de uh, reduceri în banii alocați politicilor de vecinătate? În al doilea rând, dacă pe baza celor mai proaste performanțe, dumneavoastră evaluați că în, ar fi pierdut banii și atunci uh, dumneavoastră ați uh, tăia acești bani sau uh, pe criterii politice, uh, vedeți că banii practic nu sunt, uh, nu, nu, nu, nu, nu nasc alți bani, dar din punct de vedere politic ar fi uh, neindicat să faceți aceste tăieri. Ce veți face? Mulțumesc! Răspuns în engleză, da, totdeauna la sfârșitul unei, unei dezbateri CFM este o dezbatere despre viitor, dar mm, fiți convins că voi apăra și pe viitor politicile noastre nu doar pentru că eu sunt comisarul aici și sunt obligat să o fac, dar și pentru că sunt într-adevăr convins că noi trebuie să acordăm uh, mijloacele financiare necesare pentru a continua ce am început. Am o viziune și anume, vreau să creăm o centură de prosperitate în țările din împrejurul Europei, pentru că astăzi uh, decalajul dintre, dintre nivelul bunăstării din Uniunea Europeană și țările din vecinătate e prea mare. Și știți mai bine decât mine, acum 25-27 de ani, după prăbușirea cortinei de fier, bunătarea, nivelul bunăstării dintre Polonia și Ucraina era foarte mic. Astăzi vorbim de un decalaj deja enorm. Polonia duce mult mai bine decât Ucraina. Și nu e o situație durabilă și nu e o situație acceptabilă, pentru că nu va face decât să creeze presiune asupra noastră, la fel și pentru țările din Sud. Deci, e foarte bine că și trebuie să continuăm să asigurăm mijloacele financiare necesare. Astăzi vorbim de 20-25 de milioane de migranți, refugiați în prejurul Europei, să nu uităm asta inclusiv, sigur, persoanele strămutate intern, 20-25 de milioane de oameni care în cel mai prost scenariu posibil uh, ar ajunge sau ar încerca să ajungă în Uniunea Europeană. Deci pentru a furniza și mijloacele financiare necesare ca să facem față acestor provocări, E nevoie de aceste politici și e nevoie de bugetul uh, uh, respectiv, bugetul necesar acestor politici. Nu cred că ar fi o idee bună ca tot bugetul și rubricile alocate acțiunilor externe să le punem sub o singură pălărie. Pentru că atunci am ajunge într-o situație în care s-ar lupta, nu știu, cui să alocăm bani, Ucrainei sau Congoului. Și atunci, ca să avem un, un management sănătos, politic și economic, trebuie să facem distinție între diferitele misiuni ale noastre. Cred că asta ar trebui să încercăm pentru a reuși să creăm stabilitate și, în final, Sigur, nu pot veni astăzi cu propunere finală din partea Comisiei. Da, faptul că Regatul Unit ne părăsește, sigur că creează un vid bugetar și probleme bugetare, pentru că ei contribuie cu 12-15 miliarde neto uh, pe an și banii aceștia trebuie găsiți din altă parte. Sigur, e prea devreme să prevedem acum ceva, dar oricum e, va fi nevoie de o sumă importantă de bani pentru că avem provocări însemnate care ne așteaptă și dacă ne gândim și la evenimentele și evoluțiile neașteptate care s-au produs în ultimii ani, Vorbim de evenimente produse mai ales în vecinătatea noastră, cri, criza refugiaților, Siria, Libia, știți dumneavoastră mai bine, Ucraina, în majoritatea cazurilor am putea stabiliza situația, însă cu mai, eforturi financiare mult mai mari. Și dacă e să ascult ce a spus președintele noastră, care chiar uh, adineaura sau recent a propus să avem pentru Libia un program uh, sau un acord similar cu cel cu Turcia, fie statele membre furnizând acești bani, fie trebuie să-i tipărim. Sunt două posibilități sau dacă nu îi tipăresc statele membre, dar astăzi nu văd unde ar fi acești bani în bugetul nostru. Deci trebuie să ne gândim și să spunem foarte uh, cinstit aceste lucruri. E posibil să primim întotdeauna cereri că trebuie să finanțăm una, alta, de unde banii? Uiți, uh, contribuția dragilor noastre în state membre la cele două uh, fonduri Uh, în ce privește Africa de Nord, până acum am primit 24 de miliarde de euro cash pentru fondurile acestea fiduciare din partea statelor membre și pentru Siria 93. Toată lumea spune cât de importante sunt aceste fonduri și așa mai departe, dar vor fi ele importante, însă uh, important este să și susținem financiar eforturile noastre. Și aici, din păcate, se vede diferența între vorbe și fapte. Sigur, contează și pe dumneavoastră fiți și asigurați din partea noastră că dacă mă susține și eu, vă voi susține în aceste eforturi, dar uh, cum să spun, nu Parlamentul European e problema aici. Din păcate, statele membre sunt problema. Ele tot încearcă să economisească bani și să nu contribuie cu suficient bani și asta nu, se, nu e întotdeauna în interesul nostru a tuturor. Da, sigur că uh, E o întreagă dezbatere politică pe tema asta și nu se va încheia astăzi. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Doamna Schmidt. Ja, danke, Herr Kommissar, für die durchaus spannende... Mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste discuții foarte interesante. Am o întrebare așa pe final, uh, oarecum uh, împotriva globalizării. Spuneai că se acordă banii care sunt însă condiționați de progrese efectuate. Apoi am auzit și această poveste cu Palestina și Israelul, am fost acolo și am înțeles că lagărul de refugiați palestinieni um, datează de peste 60 de ani, conceput pe 5 ani, datează de 60 și probabil și încă alte decenii de acum. Ai vorbit și de Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați, care creează într-adevăr școli impresionante pentru tinere fete, dar după ce finalizează această etapă de formare, foarte, foarte puține continuă la universitate, marea majoritate Uh, se căsătoresc și rămân acasă. Întrebarea este când se renunță. Tu spuneai că uneori trebuie să așteptăm mult până vedem un progres, dar întrebarea este cât trebuie să aștepți până vezi un progres, cât timp îți permiți sau Iar în ceea ce privește acum Turcia, cât uh, mai uh, acceptăm așa ca UE, cât mai uh, suportăm. Sigur că mm, pe anumite domenii mm, le-am dat bani, se prea poate că să și respecte condițiile, dar în alte domenii nu funcționează deloc, dacă vorbim despre drepturile omului. Și apoi, uh, Cine definește aceste limite, aceste valori de referință, cine le controlează? Deseori am constatat la Comisia de Control Bugetar că reprezentanții Comisiei urmăresc uh, mai de aproape proiectele care funcționează bine, iar uh, cele care nu prea funcționează nu prea sunt uh, urmărite sau vizitate. Deci, încă o dată, sintetizând, când, uh, când renunți până la urmă, cât mai putem suporta și unde putem decide dacă se impune să continuăm sau totuși e mai bine să renunțăm. Vă mulțumesc, aici pot să intervin și eu, pentru că spuneați că punerea la dispoziție a banilor e un lucru, dar uh, altceva este gestiunea financiară. Diferitele proiecte sunt frumos împachetate, dar uh, dacă ne uităm mai cu atenție, constatăm că rezultatele nu sunt uh, de găsit. Și cred că de aici trebuie să și pornim, să vedem cum anume putem să avem o mai bună privire de ansamblu asupra mijloacelor care în realitate ne stau la dispoziție pentru a-i folosi acolo unde într-adevăr au efect și să nu tot uh, creiem strategii, proiecte și așa mai departe, la care așteptăm ceva, dar care, mm, după ce mai trece și timpul, uh, după 1-2 ani, nu aduc ceea ce um, scontăm. Și atunci trebuie intervenit. Pentru că, așa cum s-a spus și noi, am fost în Liban, în Iordania și susțin uh, această idee a dumneavoastră de a mări vizibilitatea uh, proiectelor europene. Organizația pentru refugiații a Națiunilor Unite ar trebui redenumită URVA pentru că între timp plătim 70% din cheltuielile acestei organizații. Și astăzi la Berlin am mers cu un taximetrist palestinez care și confirma ceea ce spunea Claudia Schmidt. Există Um, formare până la nivelul universităților, dar, de exemplu, în Liban, acești oameni au voie să lucreze pentru că statul Liban uh, interzice acest lucru. Mm, în acest sens trebuie vorbit și cu aceste state care mm, profită și ele de pe urma susținerii noastre pentru a vedea dacă nu-și poate nu-și schimbă politica. A fost o completare destul de lungă, da, domnule comisar. În primul rând, cred că nu putem renunța, nu putem uh, să renunțăm la această muncă cu vecinii noștri, pentru că obiectivul principal până la urmă este de a stabiliza situația acolo unde este nevoie și pe baza unei stabilizări de durată, apoi să dezvoltăm uh, lucrurile. Vă dau un exemplu. Uh, unde vedeți că uh, un an, doi sunt un termen mult prea scurt pentru a evalua ceva. În sfera arabă constatăm un deficit destul de mare de oameni cu o formare profesională corespunzătoare. Asta ține și de cultura de acolo. Și există prea puțini oameni cu o pregătire tehnică. Încercăm să contracarăm acest lucru, punem la dispoziție și fonduri și programe, dar pe de o parte ar trebui să-și schimbe mentalitatea, să înțeleagă că și o activitate meșteșugărească este importantă pentru societate și poate genera venituri bune. Eu cred că aici, la noi, un uh, meșter de succes uh, poate că financiar câștigă mai bine decât uh, un absolvent de facultate din anumite domenii și pentru domeniile tehnice e valabil cu atât mai mult și de aceea aici avem nevoie de răbdare și de perseverență pentru a pune în aplicare aceste lucruri. Și pe de altă parte trebuie oarecum uh, forțată și o și crearea de firme care să poată să și preia aceste persoane formate. De aceea, pentru Gaza am plantat pentru la dispoziție de fonduri pentru crearea de startup-uri și așa mai departe. Dar în întreaga Gaza, cu 2 milioane de oameni, nu pot folosi acești bani pentru că nu au această bază economică, pentru că sunt un teritoriu uh, clar uh, delimitat și închis față de exterior. Uh, noi avem un acord prin care Gaza să poată exporta la noi, dar pentru că Gaza nu are port propriu, trebuie să treacă prin uh, Israel, dar Israelul, uh, bineînțeles, a intervenit cu anumite limitări, asta și din din motive de securitate. Deci, de multe ori lucrurile se îmbină, e greu uneori să le um, delimitez, dar nu ne rămâne decât să încercăm în continuare. Și vă spun foarte deschis că această politică de creare de uh, noi uh, așezăminte în uh, Palestina nu duce la o mai bună înțelegere iar o activitate economică, pe de altă parte, se dezvoltă prin comerț. De aceea se impune să găsim și soluții politice, pentru că fără acestea nu rezolv nimic. Întrebarea este ce pârghii avem împreună, ce pârghii putem uh, crea, ce acces au statele noastre membre, pentru că în în această privință, în ceea ce privește evaluarea Orientului Mijlociu, nu există unanimitate în ceea ce privește evaluarea din partea administrației americane nu avem niciun fel de poziție. Secretarul de stat uh, a fost acolo, a făcut o vizită, dar cam atât până acum. Deci lucrurile sunt complicate. Și acum revenind la gestiunea financiară. Cu toții avem intenții foarte concrete, dar acum nu vreau să vă pasez mingea înapoi. Spuneți pe bună dreptate că trebuie să fie respectate anumite condiții și criterii. Și dacă nu sunt respectate, să nu pună la dispoziție nici noi banii. Acum, între idee și maturitatea unui proiect există o diferență mare. Acesta este punctul decisiv. Chiar dacă am implementat noi direct proiectele, până la urmă este vorba de caracterul durabil al acestor măsuri. Eu nu pot eu să conduc firmele pe care le înființăm acolo. Trebuie să creăm un mediu uh, de afaceri, un mediu logistic care să um, le permită oamenilor de acolo să um, fie întreprinzători. De aceea este important acest dialog pentru a înțelege mai bine care sunt obiectivele noastre. Asta este ideea de a asigura uh, stabilitatea și prosperitatea în vecinătatea noastră. Un alt exemplu este Libia. Acolo și ONG-urile pe care uh, le susținem au probleme de a utiliza fondurile pe care le punem la dispoziție, dar la urma urmei trebuie să riscăm ceva pentru că situația umanitară din Libia nu este acceptabilă și dacă nu avem succes, s-ar putea să aibă din nou efect asupra noastră. Și apoi nu ne mai ocupăm decât de refugiații care vin în Europa prin Libia și nu uh, ne gândim la sutele de mii de oameni care au fost rămutați intern și care sunt uh, din Libia și care uh, acum, datorită situației economice și politice, uh, sunt așa cu un picior pe punctul de plecare. De aceea, sigur, fondurile nu trebuie utilizate doar corect, ci trebuie să ajungă uh, la beneficiarul final, dar trebuie ținut cont și de uh, contextul actual imposibilitatea de a face acest lucru și de aceea trebuie să încercăm lucruri diferite. Și revin la ceea ce spuneam inițial, ne confruntăm cu noi provocări. Nu mi-amintesc ca în istoria recentă să fi avut timp de atâția ani uh, în vecinătatea Europei o țară în care să nu există autoritate politică, o țară cu care însă trebuie cumva să uh, Uh, avem relații și de aceea trebuie să vedem cum anume putem uh, configura aceste relații. N-am eu soluția, nu pot decât să apelez ca în cadrul unei anumite flexibilități și deschideri și cu transparență internă să încercăm diferite soluții și apoi să vedem dacă funcționează sau nu. Însă nu vă pot da o garanție uh, că uh, orice măsură pe care o luăm uh, ar fi uh, eficace, însă dacă nu am face nimic, ar fi greșit cu siguranță. Însă nu există nicio garanție că fiecare măsură pe care o întreprindem va avea și efectul scontat în țări precum Libia sau Siria. Doamna Sofco. Thank you, dear Commissioner Hahn. I will be brief because it's very <laughs> late. Mulțumesc uh, foarte succint, domnule Han. Recent uh, AFET a emis uh, un aviz exprimându-și îngrijorarea față de propunerea de a reduce finanțarea pentru instrumentul de asistență preaderare pentru Balcanii de Vest și e vorba de 19 milioane de euro care ar fi tăiați Vă rog eh, să-mi explicați, veți face ceva în acest sens, eh, veți eh, regândi această propunere. Știm cu toții fondurile EPA sunt unele din cele mai importante pentru a face reforme în aceste țări, pentru a avea într-adevăr perspective de aderare la Uniunea Europeană, țările din Balcanii de Vest. Aș dori să vă regândiți poziția. De asemenea, vreau să Vă salut uh, cuvintele referitoare la nevoia ca politicile Uniunii Europene să fie mai vizibile în cele din vecinătatea noastră și să se continue procesul de extindere ca să avem pace și stabilitate la frontiere ce face? E necesară mai multă vizibilitate, mai multă uh, muncă în diplomația Uniunii Europene. Aș dori să continuați pe această cale. E foarte important acest instrument pe care Uniunea Europeană nu l utilizează așa cum ar trebui. Mulțumesc. Concerning your question, um, we're just to say... Mulțumesc, domnul comisar ce privește întrebarea, ne apropiem de sfârșitul trecem în revistă pe termen, la jumătatea mandatului și trebuie să vedem care este capacitatea de absorpție a țărilor candidate și asta am uh, tot discutat astăzi din uh, o mulțime de puncte de vedere. Dacă lipsește capacitatea de absorpție, asta trebuie să se reflecte în uh, sumele de bani pe care le bugetizăm sau alocăm unei țări anume, dar mm, repet, și nu vreau să fiu prost înțeles. Eu nu doresc neapărat să economisesc bani, dar trebuie să văd că banii sunt bine cheltuiți. Și dacă e să mă gândesc la diferitele țări, partenere, avem, da, mai multe proiecte decât bani disponibili. Deci dacă o țară nu poate utiliza banii care sunt alocați, sigur că încercăm să transferăm acei bani către altă țară. E și acesta un efect al informațiilor de care dispunem. Poate că am fost în trecut prea ambițioși. Poate am fost prea ambițioși în ce privește transferul de competențe și responsabilități către țările candidate într-un moment la care aparent nu erau pregătite și nu erau destul de mature, ca să spun așa, și de aceea am hotărât să ne bazăm mai mult pe managementul direct decât a făcut-o în uh, ultimii ani, ca să și garantăm punerea în aplicare, dar de asemenea intenția de a transfera responsabilitatea managerială către țările candidate, deci ca să se gestioneze uh, la fața locului banii, intenția a fost inspirată de mm, intenția ca aceste țări când vor deveni membre să fie bine pregătite pentru a utiliza fondurile structurale, dar poate că din nou am fost prea ambițioși noi și trebuie să reechilibrăm uh, modul în care furnizăm acești bani, cu modul în care este, sunt ei utilizați și de către cine sunt utilizați ca să punem în aplicare proiectele necesare, dar și să furnizăm susținerea financiară pentru aceste reforme necesare. Iată un exemplu în care trebuie să ne reechilibrăm, uh, să ne regândim politicile și abordarea, dar sigur că fiecare țară candidată trebuie să reușească să își sporească capacitatea de a-și gestiona propriile afaceri, dar sigur, pe baza condițiilor și regulilor noastre care trebuie respectate. Cred că la finalul acestei seri uh, mai trebuie să vorbim și de Turcia. Cred că Turcia ne face griji multe, că primește totuși atâția bani din partea noastră și, într-adevăr, se pune probleme că anume se um, evoluează situația acolo. Credeam că uh, Uh, fondurile au fost uh, uh, stopate, dar se pare că nu este așa. Care este situația cu o anumită condiționalitate? Acum Turcia se um, îndepărtează mai mult de Uniunea Europeană sau de ideea unei aderări. Deci care este situația cu fondurile de preaderare? dacă ne puteți spune în acest sens câte ceva și, sigur, asistăm la transformarea radicală administrației de stat din Turcia și aici întrebarea este dacă banii care uh, merg spre Turcia chiar pot fi gestionați în mod eficace, pentru că mulți din cei care se ocupau de acest lucru nu mai sunt acolo. Da, în primul rând, aveți dreptate, doamnă Gresle. Întrebarea care vizează continuarea punerii la dispoziție de fonduri de preaderare este una politică, pentru că până la urmă lucrurile ar putea fi delimitate, dar oprirea uh, susținerii de preaderare se poate face doar dacă se ajunge la concluzia că condițiile și criteriile care țin de statul de drept nu mai există, dar în momentul în care Comisia ajunge la această concluzie, în mod automat uh, apare presiune asupra statelor membre pentru că, pe de o parte, oprim fondurile de preaderare cu argumentul că nu mai este asigurat statul de drept, dar în același timp continuăm, cel puțin din punct de vedere juridic, ca aceste negocieri să continue. Este o contradicție până la urmă, de aceea trebuie făcută o evaluare comună din punct de vedere politic a situației și aici cred că a apărut o oarecare dinamică. Mai trebuie să arăt că și la Tallinn am avut ocazia să constatăm că există um, o abordare diferită față de Turcia în uh, diferitele state membre. Germania, Austria plus altele au, desigur, o mai mare sensibilitate față de acest subiect, deținând o minoritate turcă destul de numeroasă. Și de aceea aceste state sunt mai mult afectate de măsurile pe care le ia Turcia. În cazul majorității statelor membre, nu așa stau lucrurile și atunci acolo Turcia are alt rol. Lucrurile sunt privite mai degrabă dintr-o perspectivă geostrategică și Turcia este și membru NATO. Și este într-un context geopolitic și geostrategic foarte dificil. Nu are nicio legătură acum cu șantaj, și Trebuie văzut care sunt punctele de referință și complexitățile aferente. Cert este, și aici aveți dreptate cu observațiile și analiza dumneavoastră, că prin uh, diferitele concedieri, uh, dar și prin uh, trimiterea în închisoare a diferit înalților funcționari. Uh, acest lucru afectează oarecum și performanțele administrative. Uh, până la urmă, însă nu constatăm, să zicem, o răutățire dramatică. Până la urmă, Turcia întotdeauna a avut probleme de absorpție. Aceste valori le vom detalia în uh, raportul la mijlocul perioadei În ultimii ani am investit bani în uh, formarea unor judecători și procurori. Uh, mulți dintre aceștia au fost concediați. Uh, deci se pune sigur întrebarea ce la ce a servit acest lucru, dar nu putem noi atunci să anticipăm ce se va întâmpla, dar Totuși am tras un semnal de alarmă și acum încercăm să uh, transferăm uh, fondurile pe care le punem la dispoziție către societatea civilă. Să nu uităm că aproape 50% din populație a votat uh, pentru un alt curs. Ar fi greșit să spunem că Erdogan este Turcia, Erdogan este președintele în exercițiu, dar la urma urmei referendumul a arătat că există o falie la nivelul societății și cred că și aici ar fi bine să rămânem în contact cu această țară și cu oamenii de acolo pentru a evita ca lucrurile să se deterioreze și să se îndrepte împotriva noastră. Și aici nu mă refer la refugiații din state terțe, mă refer la potențial refugiați din Turcia. De aceea, cred că așa trebuie încadrate lucrurile. Noi uh, ne dăm silință uh, ca fondurile să fie folosite în mod judicios Între mm, fondurile însă prevăzute și a, a, a, accesarea acestora însă există o mare diferență. Acum Curtea de Conturi. Thank you very much, Chair. And... Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Trebuie să spun că mi s-a părut că este o dezbatere extraordinar de interesantă de ambele părți, atât din partea eurodeputaților cât și din partea domnului comisar. Prin urmare, mă bucur tare mult că am putut să vin la reuniunea dumneavoastră după ce am avut o întâlnire după masă și am alta mâine dimineață. Această dezbatere noastră mi s-a părut foarte interesantă și foarte utilă. Îmi face mare plăcere să văd și să aud că rapoartele noastre speciale sunt citite, deși trebuie să spun că pentru comisie întotdeauna paharul e pe jumătate plin, iar pentru eurodeputați paharul e jumătate gol. Am înțeles uh, foarte bine cam care este perspectiva asupra celor șase rapoarte publicate anul trecut de noi și ați menționat unul mai mult, de mai multe ori, cel legat de Tunisia pe care eu l-am prezentat aici în 26 iunie, în cadrul unei dezbateri foarte interesante. Prin urmare, m-am bucurat mult să aud că membrii comisiei dumneavoastră i-au acordat o atenție semnificativă. Dacă îmi permiteți, vreau să fac doar două observații. Ați citit, doc- citit documentele și sunteți familiarizați cu munca noastră, așa că am doar două observații în lumina răspunsurilor date de domnul comisar. În rapoarte veți vedea că uneori, adesea, există o lipsă de angajament din partea beneficiarilor. Aceste țări primesc sume enorme de bani, banii contribuabililor europeni și în același timp nu își asumă angajamente. Prin urmare, ajungem la ceea ce spunea și domnul comisar la stimulente. Stimulentele acordate de Uniunea Europeană, de Comisie, sau am putea vorbi de un fel de o presiune mai ușoară sau mai grea din partea Comisiei Europene și cred că aici e loc de mai bine. Uh, comisarul Han a folosit cuvântul pârghie de vreo 5-6 ori, cred. Și cred că este o idee foarte importantă ca Uniunea Europeană să folosească influența, pârghiile pe care le are pentru ca banii să fie bine cheltuiți. Însă adesea nu se întâmplă așa. Și cred că împreună trebuie să găsim căi prin care să îmbunătățim și să creștem această puterea pârghiilor Europei care folosesc banii contribuabililor europeni. Și domnul comisar a mai făcut o sugestie. Să facem lucrurile mai transparente. Cred că e o sugestie foarte bună. Cred că trebuie să facem lucrurile mai transparente, poate, și să spunem foarte clar când cheltuim bani într-o țară candidată sau din politica de vecinătate sau o țară aproape candidată, să spunem exact cetățenilor europeni, acestea sunt obiectivele, ele trebuie să fie specifice, măsurabile și acestea sunt criterii lăsite pentru evaluarea ceea ce se realizează și ceea ce nu se realizează și în baza acestor evaluări cheltuim banii. Așadar, legându-ne de catarg, așa cum se făcea în vechime, putem să exercităm o presiune mai mare și mai, să oferim mai multe stimulente beneficiarilor. Aceasta a fost prima observație. Se referă la importanța uh, PEFA modul și măsura în care banii publici acordați sau transferați de Uniunea Europeană în cazul acesta pot fi bine gestionați, așa numitul management financiar public. Conform uh, recomandărilor Comisiei, această evaluare PFA se face odată la patru ani. În Tunisia, Ultima s-a făcut în 2010, după care a trebuit să așteptăm până martie-aprilie anul acesta ca să facem pe următoarea. Deci nu vorbim de patru ani, ci mai bine, de mai bine de șapte. Prin urmare, cred că o fi vreun motiv bun pentru asta, dar să fim foarte atenți. Când în aceste țări circumstanțele sunt dificile, așa cum sunt de cele mai multe ori, și cheltuim acolo bani europeni, trebuie, în măsura posibilului, să ne asigurăm că îi cheltuim bine și că managementul public financiar este asigurat de Uniunea Europeană și de Comisia Europeană. Iar în cazul Tunisiei, ei bine, haideți să vă zic așa, din această perspectivă, a fost loc de mai bine, ca să fiu diplomat, dar totodată corect. Vă mulțumesc încă o dată, după cum spuneam, doamnă președintă, pentru o dezbatere extrem de interesantă și mă bucur că am putut să particip la ea. Mulțumesc și domnului comisar și uh, tuturor eurodeputaților care au participat la ea. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Iată că tot acum am petrecut uh, două ore împreună cu dumneavoastră. Suntem uh, de partea dumneavoastră pentru că știm uh, cât e de dificil, nu trebuie să cedăm, trebuie să încercăm să obținem rezultate mai bune. Dacă consideram că ar ieși mai bine dacă am face presiune, am fi făcut-o. Um, aș dori să vă mulțumesc Ora este 22 <clears throat> și 12 minute. Vă mulțumesc pentru prezență. Ne întâlnim pe 25 septembrie la ora 15 la următoarea noastră reuniune. Mulțumesc și o seară plăcută!